Trecem acum la vot. Votăm în primul rând moțiunea de cenzură împotriva Comisiei. Acest vot este vot prin apel nominal, este necesară o majoritate calificată de două treimi din voturile exprimate. Vă rog să mergeți la locurile dumneavoastră și să vă pregătiți pentru votul prin apel nominal. S-a deschis votul. Amlic, da. Un moment. Da, vă rog. Da. Um, Domnule președinte, conform regulilor, nimeni nu are voie să Uh, prezinte panouri în Parlament uh, și mulți colegi uh, sunt cu postere. Vă rog, cereți colegilor să nu mai arate aceste postere. Conform regulamentului, nu aveți voie nici să aveți stegulețe pe masă. Vă rog să vi le dați și dumneavoastră jos. So. Ok. Die Abstimmung ist geschlossen închis votul. Es haben 101 uh, au votat pentru 461 împotrivă și așadar votul se respinge. So. Wo ist er,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 în reuniunea din 27 noiembrie 2014 la conferința președinților în conformitate cu articolul 42 din regulamentul 45 per 2001 al Parlamentului și al Consiliului, după deliberările de la Comisia Libe, s-a decis numirea domnului Giovanni Butarelli ca responsabil european pentru protecția datelor